acele investiții în sustenabilitate. Vreau să subliniez că această temă trebuie abordată cu determinare pentru ca și statele membre să fie în măsură să-și aducă contribuția esențială la această provocare. Iată, aceasta este drumul pe care trebuie să-l parcurgă Europa cu o ambiție înaltă în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, dar să întinde o mână și către cei care rămână să fi, riscă să fie excluși. Acesta este o cheie pentru ca europenii în continuare să fie pasionați de Europa. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Carat. Președinte, comisarios, eh, durante la... Mulțumesc, doamna președintă, domnilor comisari. Vorbeam în timpul crizei cu un prieten economist și îi spuneam că în spatele măsurilor economice sunt și persoane și el îmi răspundea atunci să se dea la o parte. Durabilitatea este plătită în general de cei mai vulnerabili și drumul către durabilitate, tranziția și schimbările făcute nu trebuie plătite doar de către cei mai slabi și vulnerabili. Ne aflăm aici pentru a construi o Europa nu doar durabilă, ci și echitabilă iar unii consideră că în domeniul durabilității includ uh, concepte, uitând că în spatele acestor concepte se află persoane. Avem nevoie de fonduri, e adevărat, dar avem nevoie și de obiective și valori valori pentru a dezvolta politica socială, pilonul social european, pentru că nu e vorba doar de fonduri, e vorba de obiective concrete pentru a garanta cetățenilor noștri că niciodată, nici în urma crizelor sau a tranziției, nu vor avea de plătit factura cei mai slabi. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Urtasun, un minut. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, uh, pentru că ne-ați prezentat uh, planul de investiții Uh, pentru o tranziție justă sunt elemente esențiale. În legătură cu fondul pentru o tranziție justă, uh, trebuie să fim siguri că, într-adevăr, va duce la o tranziție. Deci acest criteriu de uh, condiționalitate pentru a se angaja pe calea neutralității climatice este un element esențial. Deci el, acest element trebuie să fie incorporat în fondul pentru tranziție justă. Este esențial. De aceea trebuie să fie o prioritate Uh, negru pe alb. În legătură cu planul de investiții, am impresia că ne lipsește un pic de ambiție când vine vorba de resursele pentru investiții. E parcă un plan Juncker 3.0 un pic revăzut cu priorități naționale. E nevoie de noi surse de venituri um, pentru a avea un plan cu adevărat ambițios și am uh, dubii că cu ce ați propus vom ajunge la miliardul de euro. Deci uh, e nevoie de mai multă ambiție la nivelul resurselor ca să fie un instrument cu adevărat util. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Borcia. Mezu milioane de lavoratori un jumătate de milion de la uh, muncitori implicați, 560.000 de locuri de muncă 500, 50 de regiuni implicate. Acestea poate fi sinteza situației în domeniul ocupării. Pentru că Comisia Europeană propune o strategie de decarbonizare știind că va agrava pro- problema șomajului. Practic, uh, veți de- dezindustrializa Europa și eu întreb cu ce resurse va fi dotat acest fond? Pentru că s-a vorbit de mii de miliarde care astăzi nu există. Credeți că veți rezolva ceva trimițând uh, șomerii de 50 de ani să facă cursuri? Uh, apoi, acest fond uh, trebuie bine dotat. În în uh, italiană, mm, proverbul spune că șoarecele este mai uh, dăunător decât uh, gaura în care intră. Przewodnicząca, panowie komisarze, nie wiem czy panowie zauważyli, ale nawet z Doamna Zalewska. Doamnelor și domnilor, Întotdeauna se spune da, dar. De ce? Pentru că acest plan este superficial. Nu este suficient să propunem și să promitem. În 2014 toate statele membre au fost de acord să reducă cu 40% emisiile până în 2050. Am impresia că dorim să aruncăm la gunoi toate aceste uh, angajamente. Cifre sunt multe și unele nu par să aibă nicio logică uh, și să nu respecte nici regulile matematicii. Um, doriți uh, noi impozite? Ce impozite? Cum faceți să uh, treceți de la 7,5 miliarde la 100 de miliarde? Dacă aveți de gând să încurajați noi investiții, despre ce investiții e vorba? Spuneți-ne. Dacă doriți ca 300 de miliarde să fie investite de sectorul privat. De unde? Și mai avem doar 60 de zile la dispoziție. Are cuvântul acum domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule vicepreședinte, dragi colegi, dragi colegi, eu cred că este o viziune extraordinară faptul că noi în Europa ne propunem să devenim neutri din punct de vedere al climei și vechea comisie a arătat deja în 2018 cum anume putem uh, să reușim să facem acest lucru cu noi locuri de muncă și o nouă creștere economică. Dar în acest sens este nevoie de condiții cadre bune și unele regiuni trebuie să treacă printr-o tranziție mai importantă decât altele și de aceea este bine că prin intermediul acestui fond pentru o tranziție echitabilă îi, nu îi lăsăm în urmă pe acești oameni și trebuie să subliniez că trebuie să facem același lucru în toate regiunile Europei. Nu putem folosi criterii diferite pentru realizarea acestui deziderat și în uh, regiunile bogate există și oameni săraci. Și nu trebuie să ne facem iluzii, Europa singură nu poate face acest lucru uh, și statele membre trebuie să <clears throat> își aducă contribuția și Comisia va trebui să uh, dea anumite aprobări în ceea ce privește subvențiile. Acum aș mai vorbi și în ceea ce privește reformarea sistemului uh, ETS și aici um, pare rău că încă nu s-au făcut uh, progrese. Pe final aș dori să-l omagiez uh, pe un coleg care va vorbi în urma mea, pentru că este inventatorul acestui fond pentru o tranziție echitabilă. Mulțumesc, uh, Jerzy Buzek, pentru angajamentul dumneavoastră și să sperăm că vom uh, lupta suficient pentru a reuși acest lucru.

în același timp domnule vicepreședinte vreau să vă rog să insistați ca proiectele care sunt necesare pentru regiunile afectate de decarbonizare să înceapă imediat și proiectele sociale pentru aceste regiuni care sunt vitale pentru foarte mulți oameni doar în cazul româniei sunt o sută șaptezeci zero de oameni care sunt afectați. vă mulțumesc. mulțumesc. are cuvântul domnul un minut. Mulțumesc. Eu vin din Franța, unde cetățenii au manifestat cu vestele galbene pentru a ne spune că tranziția ecologică trebuie să fie echitabilă. Și tocmai de aceea primul act politic al Comisiei Europene prezentat astăzi după Pactul Verde este tocmai acest fond de tranziție justă, astfel încât niciun cetățean, niciun teritoriu european să nu fie lăsat deoparte și să transformăm riscurile în oportunități. Aș vrea să spun celor din extrema dreaptă, care uh, vin unii după alții strigând, uh, e insuportabil, o să ne coste prea mult. Duceți-vă și întrebați pe cetățenii Veneției dacă li se pare că e prea scump uh, să luptăm împotriva schimbării climatice, dacă am făcut prea mult sau prea puțin. Întrebați-i pe australieni dacă am făcut prea puțin împotriva schimbării climatice sau din potrivă faptul că n-am făcut destul sau n-am făcut nimic costă extrem de mult și le distruge continentul. Pentru că asta este realitatea. Nu vă mai uitați în retrovizor, să ne uităm împreună în față spre viitor și Comisia Europeană trebuie să vină cu banii necesari, aveți susținerea Parlamentului Parlamentului și a cetățenilor. Mulțumesc! Acceptați un cartonaș albastru, domnule Canfa? Da, bineînțeles. Doamna Vișnescă, vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule deputat, dumneavoastră reprezentați Franța, și mă uimesc cuvintele dumneavoastră, pentru că de luni de zile vestele galbene se opun pe străzile Franței politicii climatice. Și mixul dumneavoastră energetic se bazează pe cărbune, într-un procentaj foarte mic, însă în Polonia situația este diferită. Mixul nostru energetic se bazează tocmai pe cărbune. Credeți că tranziția justă, echitabilă, înseamnă ca guvernele să nu asculte ce spun uh, cetățenii? Mulțumesc! Tocmai despre asta este vorba. E important să avem un fond de tranziție justă. Noi și eu susțin acest fond, tocmai pentru că în anumite țări, precum Polonia, punctul de plecare este cu totul altul. Și eu am salutat faptul că Polonia nu a blocat obiectivul de neutralitate carbonică în decembrie în Europa guvernul dumneavoastră ar fi putut să o facă și n-a făcut-o. Deci e important să avem solidaritate europeană pentru a, a veni cu măsuri de tranziție justă în Europa și în mod special la dumneavoastră. Deci nu vin aici cu intenții ascunse. Eu susțin planul de tranziție tocmai pentru că aceasta ne permite să avem grijă de toată lumea în întreaga Europa și în special în țările care au nevoie mare, respectiv în Polonia. Mulțumesc, domnule Canfan. Și acum, colegul Andersen, un minut. Trebuie să găsim răspunsuri pentru minierul de 50 de ani din Polonia, pentru activiștii climatici din uh, Danemarca, dar și pentru cei care au dobândit boli profesionale. Ne bucurăm de acest uh, fond pentru o tranziție echitabilă, dar în rest ați schimbat prea puține. Nu e suficient să reciclați vechile cifre. Rămâneți la 25% investiții în clime și la vechiul cadru financiar a domnului Juncker. Nu vă faceți iluzii în ceea ce privește banii privați. Cu investiții private nu vom putea finanța pactul verde. Concerne precum Siemens sau altele nu se vor asigura că minierii de 50 de ani vor avea în continuare loc de muncă sau că aerul nostru să fie mai respirabil. Avem nevoie de investiții publice și avem nevoie de resurse mai multe pentru uh, um, bugetul european. Vrem ca Google și alții să plătească aici și vrem ca importurile dăunătoare din alte țări să fie taxate în funcție de modalitățile de producție. Mulțumesc foarte mult. Urmează Izabela Elena Clotz. Dla szeregu państw członkowskich. Stimată doamnă președintă, domnilor comisari, pentru multe state membre, gazul și cărbunele sunt în continuare singurele uh, variante viabile. Conferința de la Paris s-a mizat pe utilizarea de resurse ecologice și uh, siguranța energetică nu poate fi asigurată în aceste țări fără cărbune. Doresc să vă amintesc că președinta Comisiei a confirmat a acceptat specificitatea Poloniei în acest domeniu. De aceea cerem progresivitate pe calea noastră spre neutralitatea energetică. Pentru noi doar 2070 poate să fie un obiectiv viabil. Deja specialiștii consideră că în 2050 Uniunea Europeană riscă să fie criză de energie. Nu e oare rezonabil și justificat să continuăm să folosim cărbunele care ne asigură siguranța energetică și care astăzi poate să fie însoțit de modernizare. De exemplu, termocentralele din Polonia sunt necesare pentru ca eolienele germane să poată să uh, producă suficientă energie. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Carvaiu. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor comisari. Uniunea Europeană și-a asumat o poziție ambițioasă în ceea ce privește tranziția climatică și mediul. Totuși, trebuie să fie clare două aspecte esențiale. În primul rând, uh, prioritățile europene trebuie să fie aliniate cu aceste obiective și, în al doilea rând, investițiile să fie pe măsura ambițiilor propuse și să nu afecteze pachetul bugetar. Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu energia transfrontalieră și dezvoltarea de tehnologii curate. Cât privește fondul pentru tranziție justă, acesta va trebui să implementeze un sistem simplu și flexibil de ajutoare de stat cu condiții specifice pentru fiecare regiune și să țină cont în special de regiunile unde tranziția este mai dificilă. Niciun sector economic n-ar trebui să rămână în urmă și în niciun caz acelea care uh, sunt uh, au legătură direct cu persoanele, pentru că persoanele trebuie să fie întotdeauna în centrul acestor strategii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Fernandez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să urez bun venit vicepreședinților Comisiei uh, și să mulțumesc domnului Timmermans pentru faptul că a făcut referire la regiunea mea, Asturias, o regiune din nordul Spaniei care suferă de zeci de ani, încă din anii 80, din cauza uh, ajustării necesare după criza petrolului din anii 70. În momentul de față ne confruntăm cu o nouă provocare pentru a găsi soluții în lupta pentru schimbările, împotriva schimbărilor climatice. În uh, regiunea mea suntem conștienți că trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, dar uh, Um, socialiștii sunt conștienți de faptul că acest proces trebuie să fie unul echilibrat care să garanteze egalitatea între cetățenii europeni. De aceea, propunerea Comisiei este o bază bună de negociere Trebuie să începem discuțiile, deci, pe această bază, dar mai sunt încă multe lucruri care trebuie definite mai concret în cadrul procesului legislativ și uh, trebuie să existe o ajustare la frontieră pentru uh, emisii, pentru carbon, cât de repede. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Corner. Doamnă președinte, Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru această propunere în legătură cu Pactul Verde și Fondul pentru Tranziție Echitabilă. Trebuie ca în sfârșit să abordăm cu optimism și curaj combaterea schimbărilor climatice cu inovare și energie, nu cu o economie planificată și interdicții și nu reușim acest lucru decât dacă și economia noastră se dezvoltă în această direcție și în acest sens trebuie să mobilizăm și industria noastră. Nu vom reuși să facem un uh, model de afaceri dacă nu reușim să mobilizăm și investiții private și de aceea și Banca Europeană de Investiții trebuie să fie dotată corespunzător și și țara mea, Germania, trebuie să uh, recunoască acest lucru în sfârșit. M-aș referi la cele spuse de colegul Rail în ceea ce privește zona rur și pentru mine este important acest lucru, pentru că și eu vin din acea regiune. Zona rur este într-o cu tot altă situație decât cele despre care vorbim aici. În zona rur, extracția de cărbune, de fapt, nu mai era eficientă și s-a lucrat cu subvenții și aici ar fi trebuit să acționăm mult mai repede pentru a le da o nouă perspectivă oamenilor. Și exact acest lucru trebuie să se întâmple pentru că nu putem ignora Uh, schimbările climatice, trebuie să creăm locurile de muncă ale viitorului. Mulțumesc! Urmează doamna Petra de Suter. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor vicepreședinți. Pactul Verde European este o urgență și este răspunsul necesar în fața schimbării climatice. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați introdus și foaia de parcurs pentru Europa Socială în comunicarea Comisiei. Însă cel mai important este finanțarea. Fondul de tranziție echitabilă este esențial pentru regiunile care au probleme pentru că depind foarte mult de combustibil fosil. și sper să nu fie folosit pentru a plăti regiunile care nu au vrut pur și simplu să ia măsurile necesare până acum, chiar dacă ar fi putut să o facă fără probleme. Domnilor vicepreședinți, dumneavoastră realizați un acord dificil cu state membre care uneori nu doresc să o facă, dar nu trebuie să renunțați pentru că aveți susținerea noastră. Și mai important, și în concluzie, finanțarea ar trebui să fie condiționată. Statele membre care primesc bani ar trebui să dea rezultate. Și ar trebui să impunem obligații pentru planurile naționale și energia utilizată. Mulțumesc! Și acum un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Am uh, aflat astăzi care sunt planurile comisiei, dar aceste planuri sunt, nu sunt foarte precise, foarte concrete pentru fondul pentru tranziție justă. Sumele propuse nu sunt uh, deloc suficiente. Va fi oare un fond just doar cu numele? Domnule Timmermans, eh, domnul Timmermans în Comisia Envi, atunci când l-am întrebat cum vede viitorul minelor din Polonia, a răspuns că, în calitate de nepot de miner, știe că transformarea va fi dureroasă. Cum trebuie să înțelegem asta? Știm că transformarea nu trebuie să se facă în detrimentul economiilor bazate pe cărbune. E vorba de economia patriei mele, Polonia. Oare schimbul de cote de emisii este unul just? Dacă situația este atât de diferită de la un stat membru la altul, Comisia a calculat costul real al transformării energetice. Vă amintesc că Polonia, în Polonia 80% din energie vine din cărbune. Avem nevoie de timp ca să ajungem la o situație de neutralitate climatică. Mm, președinta Comisiei a spus că nimeni nu trebuie lăsat uh, pe marginea drumului. Respectați-vă cuvântul. Isabel Benjumea Benjumea, ceas Urmează doamna Benjumea Benjumea. Mulțumesc, doamna președintă. Vorbim despre pactul verde și ar trebui să plecăm de la o premiză foarte clară. Acordurile politice pentru protecția mediului nu ar trebui să aducă daune cetățenilor sau economiei. Dacă dorim să ajungem la o decarbonizare a economiei în Europa, trebuie să adoptăm măsurile necesare pentru ca statele membre să rămână competitive și să creeze oportunități pentru cetățeni și pentru companii. E logic ca regiunile afectate de acest proces de decarbonizare și delocalizarea inevitabilă a industriei să uh, dispună de măsuri compensatorii. Printre ele se află în Spania regiunile miniere, pentru că n-ar fi logic ca un stat membru care a respectat uh, cu strictețe toate normele în acest domeniu să fie pedepsit acum, deși și-a făcut datoria. Dezbaterea trebuie să se centrează pe cum și pentru ce. Trebuie să fie ajutate regiunile care sunt afectate pentru că au trebuit să închidă anumite uh, companii pentru a fi competitive. Trebuie să ajute cetățenii cu noi instrumente pentru a-și construi viitorul. Niciodată nu trebuie să fie un ajutor doar pentru a cumpăra pacea socială. Fondurile trebuie însoțite și de o evaluare exhaustivă a destinațiilor, a productivității și rezultatelor lor planuri, programe concrete care să mizeze pe formare, ocupare, inovare și căutarea unui alt model energetic mai competitiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Iongerius, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. A face posibile progresul și cel social este abordarea noastră. Ea trebuie transpusă în realitate prin intermediul foi de parcurs spre o Europa socială. Nu tot, toate elementele acestei foi de parcurs sunt uh, clar uh, concepute încă, dar uh, un lucru este clar, nimeni nu trebuie lăsat în urmă acest fond de tranziție echitabilă trebuie să investească pentru noi locuri de muncă, trebuie să avem mai multe fonduri pentru o ecologizare corectă, de pildă și în domeniul agriculturii. Lucrătorii trebuie să fie în măsură să-și câștige existența și atunci când lucrează pe o platformă. Pe lângă propunerea pentru un salariu minim, aștept și condiții de lucru echitabile pentru lucrătorii care activează pe platforme. Noi trebuie să combatem sărăcia. Nu poți să faci politică verde dacă uh, ai un bilanț pe minus. De aceea trebuie uh, puse fonduri la dispoziție și pentru Europa socială. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ian Huitema. Mulțumesc, doamnă președinte. Incendiile de pădure din Australia au arătat foarte clar că este esențial să acționăm împotriva schimbărilor climatice. Pactul Verde European uh, va funcționa doar dacă este sprijinit de cetățeni și de firme și dacă este luat în serios. nu are niciun sens dacă se ajunge în situația în care oamenii să nu mai poate plăti facturile. Inovarea trebuie să ajute în uh, măsurile luate în lupta împotriva schimbărilor climatice. E nevoie de uh, planificare și de sprijin uh, prin credite și poate printr-un impozit european. Dar în loc să cerem bani direct contribuabililor, cred că trebuie să avem decența de a încerca să schimbăm prioritățile și să găsim uh, bani uh, în bugetul european. La fel, statele membre trebuie să se asigure mai întâi că uh, folosesc finanțarea europeană care le stă la dispoziție înainte să ceară bani în plus contribuabililor. Mulțumesc. Urmează acum domnul sau doamna Rus. Mulțumesc, doamnă președintă. Prezentarea Fondului pentru o tranziție justă este o veste bună, pentru că tranziția va reuși doar dacă ea este făcută în mod echitabil și social. Nu toate regiunile pleacă de la aceeași situație. Unele sunt marcate de industrii care emit foarte mult dioxid de carbon, cum ar fi cele pentru combustibili fosili, de aceea e nevoie de susținere puternică din partea UE. Acestea sunt totuși surse importante de venituri și de ocupare, deci nu trebuie să abandonăm această mână de lucru. Trebuie să le oferim oportunități de muncă sigură, să-i formăm pentru noi meserii, să le permitem să lucreze în sectorul energiilor regenerabile sau în economia circulară. Trebuie să centrăm susținerea comunitară pe comunitățile regionale care ar trebui să fie reformate pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris. E nevoie și de o condiționalitate foarte strictă pentru a accesa resursele acestui fond. N-ar fi acceptabil ca fondul să subvenționeze direct alte energii fosile, cum ar fi gazele, pentru că dezvoltarea este esențială pentru reușita planului verde european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Bușoi, un minut

Da, într-adevăr, trebuie să ajutăm mai mult și suplimentar regiunile afectate. Însă două propuneri mi se par destul de vagi. În primul rând, chestiunea finanțării. Indiferent dacă 7,5 miliarde pentru fondul de tranziție justă este suficient sau nu, aceasta nu trebuie să vină în defavoarea politicii de coeziune. Avem nevoie de bani noi, nu trebuie să afectăm regiunile care au nevoie de fondurile de coeziune, uh, luându-le banii pentru acest fond nou. Eu cred că ceea ce propun statele membre în momentul de față nu se ridică nici măcar la nivelul propunerii Comisiei. În plus, avem nevoie și de o adaptare a legislației privind subvențiile, pentru că și companiile mai mari trebuie să se pregătească pentru această tranziție și nu vrem să susținem uh, doar șomajul, ci vrem să deschidem perspective noi pentru oameni. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Mauri Pecarin în un minut arvoisa puheenjohtaja Mulțumesc. Trebuie să garantăm resursele necesare pentru fondul de tranziție justă. Este greu, dar trebuie să o facem. Obiectivul, până la urmă, este acela de a putea utiliza și instrumentele de finanțare existentă, cum ar fi, de exemplu, Investing Europe. În mod normal, politica de coeziune primește o treime din finanțarea generală. Eu cred că o parte din această finanțare ar trebui să susțină și tranziția echitabilă. Ar trebui să susținem cu fonduri, în special regiunile afectate, de exemplu regiunile miniere, uh, unde se vor crea cele mai multe probleme sociale și economice, însă în același timp trebuie să regenerăm procesele industriale pentru a abandona încet încet utilizarea cărbunelui și pentru a respecta mai mult uh, mediul și clima. În felul acesta, industria europeană va merge mai departe și va reduce emisiile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Blos, un minut. Stimată doamnă președinte, stimate domnule Timmermans, domnule Dombrovski, adevărată protecție a climei nu există fără echitate. De aceea este bine pentru că ați gândit și în această dimensiune. Trebuie să-i um, luăm cu noi pe toți în um, acest nou viitor um, unde avem nevoie de investiții cât mai curând posibil. Însă ceea ce prezentați până acum este prea puțin. În loc de a veni cu fonduri noi, vreți să uh, transferați uh, bani vechi. Vorbiți de investiții fără a veni cu condiționări în ceea ce privește renunțarea la exploatarea de cărbune. Acest, dar și guvernul german trebuie să-și asume răspundere. Dorește protecția climei fără a veni să pună la dispoziție fonduri noi. Acest lucru nu va funcționa. Protecția climei nu se poate face cu zero bani. Cu vorbe uh, goale nu se generează noi uh, parcuri uh, eoliene. Dar în acest sens, uh, Uh, pentru a îndra, îndrepta spre acest viitor, dumneavoastră, dar și guvernul german trebuie să dați dovadă de mai multă consecvență. Urmează Adam Iarubas. Colegi, przyjmujemy na siebie wielkie... Doamnelor și domnilor, ne angajăm să răspundem unei provocări istorice și anume să atingem neutralitatea climatică până în 2050. Acest lucru înseamnă că obiectivele pentru 2030 trebuie revăzute, trebuie să fie mai ambițioase. Această transformare nu se poate limita la o transformare energetică. Vor fi și consecințe de ordin social. De aceea, această tranziție trebuie să fie una justă. Am uh, vorbit despre acest lucru atunci când am vorbit despre uh, noul mecanism de schimburi de cote de emisii. Fondul despre care discutăm astăzi trebuie să se adreseze țărilor uh, pentru care transformarea energetică este o provocare mai mare și care vor uh, trebui să facă eforturi mai mari pentru a atinge obiectivul Mă bucur uh, că finanțarea uh, a fost revăzută și este mai ambițioasă și sunt convins că acest fond uh, va fi util și vă rog să-l considerați o prioritate dacă sunt disponibile noi resurse, de exemplu, um, de pe, din, din taxe și așa mai departe. Doamna Marques, mulțumesc foarte mult. Doamna președintă, domnilor comisari. În primul rând, vreau să felicit Comisia Europeană pentru că a prezentat simultan aceste trei documente pentru o strategie globală. Schimbarea climatică a dus la inegalități economice și sociale. Uniunea Europeană trebuie să recunoască acest lucru și să acționeze pentru a lupta împotriva inegalităților. Așteptăm inițiativele legislative în acest domeniu. Statele membre se află în situații diferite în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Statele și regiunile au făcut uh, investiții inegale în tranziție energetică. De exemplu, Portugalia se află într-o poziție foarte bună din punctul de vedere al energiilor regenerabile la momentul acesta, pentru că a acordat prioritate acestor energii și a făcut investiții majore. Trebuie să susținem în continuare toate regiunile care se află în proces de tranziție energetică, și să promovăm modernizarea economiilor lor și recalificarea profesională. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Holmgren. Un minut. behöver givetvis en rättvis omställning. Det finns mycket bra i det här förslaget. Eh, det gäller bara att det inte händer. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt în favoarea unei tranziții echitabile. Este o propunere care ne place, dar ideea este să acționăm acum și nu în viitor. Însă ce va trebui clarificat? În primul rând, în propunere vorbim despre un fond de tranziție echitabilă. Și nu există cerința ca acele țări care primesc bani să și îndeplinească obiectivele climatice. Dacă acordăm granturi pentru țări care au o economie bazată pe cărbune, atunci trebuie să se facă tranziția de la această economie către alta mai neutră. O tranziție echitabilă înseamnă că trebuie să creăm noi locuri de muncă și o dezvoltare sustenabilă pentru acei oameni care își vor pierde locurile de muncă atunci când vom renunța la combustibilii fosili. Dacă punem oamenii în centrul demersurilor noastre, vom avea succes. Domnul Munir Saturi. Panovie, vice... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Um, doresc să mulțumesc uh, mai întâi uh, vicepreședinților comisiei și să-mi exprim satisfacția că propunerea comisiei este una concretă, care va sprijini regiunile care vor avea cel mai mare nevoie, cea mai mare nevoie de ajutor. Uh, s-au uh, promovat atât de multe idei în această dezbatere încât uh, nu voi face referire la toate. Majoritatea deputaților cred că Um, vor uh, primi bine o serie întreagă de idei care au fost uh, prezentate în această dezbatere. Câteva considerații generale. Fondul trebuie să permită cetățenilor uh, din aceste regiuni deosebit de fragile să înțeleagă că neutralitatea climatică pe care ne propunem să o atingem în 2050 va fi obținută împreună cu ei și nu împotriva lor. Ideea a fost lansată la Katowice, la COP23, dar astăzi, având în vedere că fondul a fost extins, fac un apel să se găsească fonduri proaspete și nu se, să se ia de la alte programe în acest scop. Mulțumesc. Urmează acum domnul Saturi. Mulțumesc, președintă, dragi colegi. Vorbim despre fondul de tranziție și de justiție socială și regret că domnul comisar Schmidt nu este prezent astăzi aici. Știți, uh, siguranța la locul de muncă, uh, lupta împotriva uh, precarității, reducerea problemelor pentru cei care nu au locuințe, toate acestea sunt condiții necesare pentru o tranziție justă și echitabilă. Peste tot în Europa, după cum știți, inegalitățile sunt în creștere, Încălzirea climatică accelerează aceste inegalități, care nu aduc decât argumente în plus extremei dreapta și destabilizează Europa. Avem mult mai multe angajamente în ceea ce privește justiția socială și noi, ecologiștii, așteptăm mai multe. Trebuie să facem mai multe pentru ca construirea acestui pilon social să devină o realitate pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat. Și acum dau cuvântul domnului Bogovici un minut. Da, odgovori na podnebne razmere Mulțumesc. Dacă Europa vrea să răspundă la situații de urgență și uh, situația de urgență climatică, acest lucru necesită un preț și ceea ce avem în față astăzi este o propunere pentru un fond și un mecanism de tranziție echitabilă. Desigur că suntem în favoarea susținerii celor care au cea mai mare nevoie, inclusiv sectorul miner din Slovenia o treime aproape din electricitate uh, se produce cu, pe bază de cărbune. Însă nu suntem singurii care vom plăti prețul acestui pact verde. De aceea, în viitorul CFM trebuie să venim și cu alte prevederi care să țină cont uh, de reînnoirea infrastructurii energetice, transformarea uh, altor sectoare energetice, precum producția de automobile, siderurgia și așa mai departe, să nu uităm și de alte politici. Și prin urmare, negocierile pe, pe CFM trebuie să avem o idee clară cât va costa pactul verde și de unde vor veni banii. Mulțumesc, domnul Otmar Caraz. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Ne-am stabilit obiective corecte și necesare uh, însă și nu știm dacă sunt suficient de ambițioase. Știm, de asemenea, că nu există o măsură unică care să ne permită să um, ajungem la aceste obiective. Trebuie să umblăm la reglajul fin în multe locuri și avem nevoie de mai mulți bani. Și de aceea este important să știm că avem nevoie de 260 de miliarde pe an investiții noi și de aceea salut faptul că vrem să mobilizăm 1000 de miliarde în următorii 10 ani. Dar uh, știm că trebuie să investim mai mult în cercetare pentru a deveni lider tehnologic și de aceea este bine să creăm un fond pentru tranziția echitabilă, pentru că există regiuni uh, defavorizate și știm că se poate ajunge la probleme sociale dacă prin această umstructurare se ajunge la decalaje sociale și de aceea pilonul social trebuie impus în Uniunea um, Europeană. Avem multe de făcut, dar trebuie să facem fața acestei provocări. Mulțumesc. Urmează domnul Herbert Dorfman un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Cred că cu toții suntem de acord că avem nevoie de o tranziție energetică, că avem nevoie de mai puțin combustibil fosili, astfel încât să uh, emitem mai puțin dioxid de carbon. Însă pericolul este, așa cum au spus mulți colegi, e că <clears throat> în final Uniunea Europeană va fi cea care a închis minele, care a dus la depopularea zonelor rurale și care a contribuit la pierderea locurilor de muncă. Nu avem voie să cădem în această capcană, pentru că un muncitor care a lucrat într-o mină de cărbune timp de decenii, um, pentru el uh, va fi indiferent dacă venim cu <clears throat> perspective noi. De aceea trebuie să avem o viziune orientată spre viitor, trebuie să uh, susținem biotehnologiile, resursele regenerabile, trebuie că acest fond de tranziție echitabilă să nu reprezinte o depopulare sau o închidere, ci o retehnologizare uh, și inovare și și pentru spațiul rural. Mulțumesc! Domnule Dorfman, urmează domnul Janusz Lewandowski, un minut. Sama Mulțumesc. Titlul Fond pentru o tranziție justă înseamnă că um, sumele trebuie să fie împărțite în mod proporțional uh, cu uh, problemele sociale ale regiunilor care trebuie să se restructureze și să scape de industria minieră de extractivă de cărbune. Situația în Uniunea Europeană este foarte diferită din acest punct de vedere. Dacă vorbim despre pactul ecologic, trebuie să spunem da acestuia, da, dar Europa nu trebuie să fie doar verde, trebuie să își păstreze și competitivitatea. De ce? Da, dar pentru că trebuie să reușească în acest proiect. Nu își poate permite un eșec. E nevoie de protecție socială și nu este clar cum se va asigura această protecție. Trebuie să ni se propune ceva concret în acest domeniu și astfel cu toții vom spune da, putem. Aș dori să vă informez, însă în timp util, că, doamnelor și domnilor, că în momentul de față sunt 35 de înscrieri la intervenții spontane și dată fiind întârzierea pe care am acumulat-o deja, nu va fi posibil să facem acest lucru. Voi accepta maxim 8 intervenții pentru a rămâne cât de cât în cadrul de timp alocat. Urmează acum doamna Maria Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte domnule vicepreședinte Timmermans, domnule vicepreședinte Dombrovskis, vă mulțumesc pentru prezența astăzi aici pentru a ne prezenta mecanismul de investiții pentru o tranziție justă. Pentru că acest mecanism să funcționeze bine, criteriile de eligibilitate trebuie stabilite încă de pe acum. Noi ne bazăm pe contribuția carbonului în PIB, însă și pe rapiditatea uh, procesului de a renunța la cărbune. Grecia a anunțat că dorește să închidă toate uh, uzinele producătoare de uh, cărbune până în 2023 și că până în 2028 va exclude orice fel de utilizare a carbonului. E clar că trebuie să țină cont de astfel de factori. Uh, Ați făcut referință și la Macedonia Occidentală. Trebuie să le oferim o perspectivă, o perspectivă de ocupare cu locuri de muncă convenabile într-un sector sau altul. Așteptăm propunerile dumneavoastră. Doamne din tot. Mulțumesc. Mm, am înțeles că până în 2050 Uniunea Europeană își propune să devină neutră din punct de vedere al climei, dar această tranziție va avea și consecințe economice și sociale și avem nevoie așadar de investiții asociate și trebuie ajutate în special regiunile cele mai defavorizate și mai ales acolo unde aceste schimbări vor duce la pierderea locurilor de muncă. Fondul pentru o tranziție echitabilă trebuie conceput în așa fel încât prețurile la energie și la alimente să nu crească. Nu trebuie ca niciun stat membru sau nicio regiune să nu fie lăsate în urmă. Trebuie să creăm condițiile pentru o tranziție echitabilă. Vreau să subliniez că crearea acestui fond nu trebuie să facă ca politicile naționale să fie afect da, europene să fie afectate, precum fondurile de coeziune sau politica în domeniul agriculturii. În uh, cadrul financiar multianual trebuie prevăzute fonduri noi. Vreau să atrag atenția asupra fondului că domeniul de aplicare a acestui fond nu trebuie să vizeze doar acele țări unde uh, trecerea de la cărbune reprezintă o problemă. Domnul Socol. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările climatice sunt o realitate. Constatăm acest lucru în fiecare zi. Simțim impactul uh, acestora peste tot. Și în uh, Croația, la Zadar și la Dubrovnik, um, orașe în care uh, arhitectura istorică trebuie protejată. Trebuie să ținem cont de implicațiile obiectivelor de impactul ecologic uh, asupra industriei noastre. Când vine vorba de pactul ecologic, trebuie să se facă evaluare de impact. În al doilea rând, trebuie să se definească clar cum va arăta sprijinul pentru grupurile cele mai vulnerabile. În al treilea rând, fondurile care vor finanța tranziția nu trebuie să fie luate de la politica de coeziune. Uniunea Europeană se bazează pe solidaritate și coeziune și nu trebuie să uh, neglijăm această politică. Apoi trebuie să definim și criteriile pentru investiții. Mulțumesc! Mulțumesc, Lidia Pereira. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Obiectivele Pactului Verde sunt acelea de a avea o Europa mai solidară, mai dezvoltată și pentru a face mai bine față problemelor actuale și a gestiona deșeurile pentru a ajunge la o economie circulară. Această tranziție este o nevoie din punctul de vedere al mediului, dar și o oportunitate economică. Trebuie să se facă investiții pentru a atinge aceste ambiții cu aproximativ 25% din bugetul comunitar pentru această schimbare. Investițiile durabile pentru comunitățile publice și uh, Uh, cercetarea și noile tehnologii sunt esențiale pentru a deveni lideri globali al unei economii durabile și în creștere. E nevoie de o miză clară pe energiile regenerabile, în special cea solară, și să ne gândim și la hidrogen ca o posibilitate și o sursă serioasă de decarbonizare în procesul de mobilitate. Și de asemenea să se rezolve conexiunile energetice între peninsula iberică și restul Europei. Mulțumesc foarte mult! Trecem la intervențiile spontane. Äh, Dacă nu este aici, domnul Comporopoulos Delius. Mulțumesc foarte mult! Considerăm bună această idee a unui fond de tranziție echitabilă. Astăzi am auzit elemente concrete și suntem și sunteți încrezători. În uh, Grecia, peste 5.000 de muncitori vor fi afectați în uh, vestul uh, Greciei și în megalopolis. Și mai avem de-a face acum după criză, iată și cu pactul verde. Și și în regiunea Sinisi avem nevoie de instrumentele necesare pentru a susține populația în această tranziție și pentru a păstra um, solidaritatea socială. La această tranziție trebuie să fie justă, trebuie să arătăm oamenilor că vor avea parte de noi locuri de muncă și că nu e vorba doar de un plan uh, național, ci și de unul european cu susținerea companiilor. Mulțumesc, domnul Ruiz Teveza.

într-o comunitate în care generații uh, de bărbați uh, au lucrat ca sclavi să scoată uh, cărbunele din pământ și au produs oțel pentru căi ferate, fabrici um, și nave și pentru a face comerț știu exact ce, se, ce înseamnă atunci când o industrie dispare fără să ne gândim ce o va înlocui. În, industrie, în în uh, Regatul Unit post-industrial, um, în timpul uh, guvernului Thatcher, um, oamenii nu au putut să găsească mai mult uh, decât un loc de muncă pe linia de asamblare, punând chipsuri în pachete 40 um, de ore pe săptămână. Acești oameni pur și simplu au fost distruși, au pierdut demnitatea ce diferență ar fi făcut pentru acești oameni, pentru comunitatea mea, dacă am fi avut un fond pentru o tranziție justă. Un loc de muncă decent aduce demnitate. Aici trebuie totuși să intervin. <clears throat> Știți că am depășit timpul alocat. S-au înscris 35 de persoane și fiecare al doilea pe care îl uh, strig nu este aici. Vom nota acest lucru pentru că nu facem decât să pierdem timp cu datul cuvântului, pentru că trebuie să vedem cine e prezent și cine nu. Doamna Gibson Barbara ar urma. Von der von Renew. Din partea Renew nu este. Doamna Suzana Soles Perez. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari, vă mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Fondul de tranziție justă este esențial pentru ca regiunile europene să finanțeze procesul de decarbonizare. Vorbim de un miliard de euro pe 10 ani și ne interesează foarte mult cum se vor repartiza aceste fonduri. În prezentarea dumneavoastră, domnule Timmermans, ați menționat și minerii din regiunea Asturias. Însă, ca și în alte regiuni ale Spaniei, în Castilla León, în Aragon, multe mine au închis și se închid acum și ultimele centrale termice care depind de cărbune. Regiuni care sunt afectate și au avut mult de suferit din punctul de vedere al ocupării, și care a adus la o adevărată pierdere a populației. Cerem de aceea să se țină cont de aceste regiuni, regiunile care și-au făcut deja temele, pentru acest fond de tranziție justă pentru că, așa cum spuneați, nu trebuie să lăsăm pe nimeni deoparte și este esențial ca aceste regiuni să nu piardă și mai multă populație și mai multe locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Roncea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am uh, lăsat ușa deschisă pentru gaz și energia nucleară. în taxonomie. Și de aici vine întrebarea mea adresată Comisiei. Cum trebuie să înțelegem această perioadă de tranziție pentru gaz și energia nucleară? Ieri, președintele Băncii Europene de Investiții ne-a spus că nu va fi uh, o sabie lui Damocles. Dar, uh, din punctul meu de vedere, gazul nu este neutru din punctul de vedere al uh, uh, climei, dar este o sursă viabilă de energie și cred că ea trebuie permisă în mod rezonabil și pozitiv. Domnul Botenga. Mulțumesc foarte mult. Eu am ascultat cu multă atenție această prezentare și câteva puncte mi-au atras atenția. În primul rând, dacă ne dorim o tranziție justă, chestiunea serviciilor publice este fundamentală. Dumneavoastră spuneți că veți susține autoritățile locale, însă mă întreb de ce să nu uh, terminăm odată cu austeritatea pentru că avem nevoie de serviciile publice pentru ca micile localități să nu uh, fie falimentare. În al doilea rând, trebuie să vedem ce facem cu dumpingul social. În comunicarea dumneavoastră spuneți că veți aplica regulile actuale. Credeți că este suficient? Asta eu cred că nu. În al treilea rând, din punctul de vedere al ocupării, spuneți că veți susține mai ales marile companii, asta am înțeles eu, însă problema e că facem asta de ani de zile. De ani de zile se trimit subvenții, ajutoare către marile companii și ce fac? Primesc aceste ajutoare și după aceea pleacă în altă parte. De ce ar trebui să rămânem pe aceeași poziție? Domnul Patton. It's not here. So we are coming to... Nu este aici domnul Mandas. Comisarese. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimate domnule comisar, Pactul Verde este o mare provocare. Toată lumea cere mai mulți bani. Eu aș propune să facem în așa fel încât Pactul Verde să poată fi exportat adică economia verde, să, economia europeană